Mes chers collègues, un peu de silence. La séance. Dragi colegi, vă rog să faceți liniște, să deschis ședința, ați văzut ordinea de zi. Dacă nu aveți comentarii, atunci ordinea de zi se adoptă. Singurul punct de pe ordinea de zi este, de fapt, votul final al rapoarte, raportului Comisiei uh, Taxe 2. Aceasta este ultima reuniune, de fapt, care după aceea va fi urmată de o reuniune amicală în care vom putea să sărbătorim rezultatul lucrărilor noastre la nivelul uh, acesta. Fiind că aceasta este o reuniune în care vom vota, aș vrea să vă rog să verificați în primul rând dacă aveți cartelele de vot și după aceea o să facem un vot de test pentru ca să ne asigurăm că toate cartelele funcționează și că nu avem prea multe persoane de la PPE prin sală. Printre cei care votează, domnule președinte, întotdeauna din principiu sunt prea mulți de la PPE. dacă putem să alegem pe cine vrem, o putem să alegem, pentru că eu îi prefer pe unii față de alții. Da, președintele grupului verzilor nu are cuvântul. Asta este tot ce pot să spun. Acum eh, vreau să vă informez că ședința noastră este publică, este transmisă pe internet prin web streaming, ca și celelalte. Mai înainte să trecem la vot, trebuie să votăm procesul verbal din 24 mai dacă toată lumea e de acord și nu sunt remarci până la sfârșit, atunci așa îl considerăm adoptat și pentru reuniunea aceasta veți primi un protocol uh, înscris. În ceea ce privește votul, o să verificăm în primul rând dacă funcționează totul bine, cine dorește să voteze, cine nu votează, așa că deschidem un vot de test. Oui. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Peter, voilà. Of, of, Peter. Un asistent de la grupul socialist poate să meargă să-i caute cartela de vot, să-i o ia din birou. Ați lăsat-o unde la Econ? Poate cineva să meargă să-i aducă de la Econ cartela? Bine, mulțumesc. 39 la 39. Bun. Uh, în afară de Peter, toată lumea în regulă. Câți de la PP? Destui? Și mă numărați și pe mine? Eu trebuie să votez. În calitate de membru PP, nu în calitate de președinte. Mâinile legate strâns. Bun. În primul rând, aș dori să îi felicit pe cei doi raportori pentru cum au lucrat, dar și raportorii în umbră și um, secretariatul. Și acum vom trece la votul acestui raport. Și începem cu amendamentul 164. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 165, eu sunt autor, o să l-am retras. Deci, ca să câștigăm timp, 166 analize doți, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, a, se adoptă. Amendamentul 167, Filip Lambert, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. L'amendement 167, check. Et donc, je prends part au... 167, deci verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. Deci avem 23 pentru, 14 plus 1 împotrivă și fără abțineri. Deci se adoptă. 168, același autor, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e aceeași majoritate, deci trebuie să verificăm și acesta. 168 se deschide votul. S-a închis. Pentru 21 plus 1, 22 și împotrivă 17. O abținere se adoptă. 171. Filip Lambert. Cine pentru? Împotrivă. Nu este aceeași majoritate, deci trebuie să reverificăm 171. S-a deschis votul. Vă rog să votați cine are cartela. O persoană de la PPM Plus am retras eu, 39 acum, deci toată lumea a votat și s-a închis votul, 19 plus 1 pentru, deci 20 pentru, 20 împotrivă și deci se respinge pentru că este amendament. 170. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 175. Filip Lambert ca adăugare la compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Eu cred că e respins, dar haideți să deschidem votul. Deschis. Și acum s-a închis. 21 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Acum, restul sunt caduce pentru că s-a votat compromisul 1. 169. Raportorul împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis. 23 plus 1, 24, deci la 17 se adoptă. Compromisul 2, cine-i pentru? Împotrivă. Prima parte, îmi cer scuze, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă altă majoritate însă. 544. Evelyn Regner. raportor nu, îmi cer scuze, nu, acesta este caduc. 251 care trebuie votat, deci cine-i pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Se verifică, vă rog să votați. S-a închis votul. 17 plus 1, deci 18 pentru. Acum are cartela de vot. Deci 17 fără nimeni în plus și 22 împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă ceea ce înseamnă că trecem la 200, Danuta Hübner, ca adăugare. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri, respins. Și trecem la 215. Cred că era foarte clar. Deci, 215 ca adăugare la compromisul 3. Secretariatul spune că 215 nu este caduc decât dacă consideră raportorii, ceea ce nu e cazul. Deci cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu cred că e respins, dar haideți să verificăm. Deci, verificăm 215. S-a deschis votul. Vote, vote, vote, vote. E 37, 37, Semu, 38. Ale, ale. Haideți că sunt 37, 38. S-a... A votat toată lumea, s-a închis votul 20 cu 20, deci se respinge. 205 este cadru. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, acum 216. Filip Lamberts. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bine, verificăm. S-a deschis. Vă rog să votați. Domnule președinte, echipa Franței uh, joacă astă seară sau de ce sunteți așa grăbit? 20 pentru, 19 împotrivă. Am văzut greșit, foarte bine ați făcut că ați cerut. Sunt cam confuz și vă rog să mă scuzați. Deci se adoptă. 217 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 220 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromisul 6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum mi se spune că 234 al lui Philip Lambert este compatibil, deci nu este inadmisibil, cum s-a spus la început, se poate accepta ca adăugare. Doar dacă raportorii îmi spun însă că văd lucrurile altfel. Altfel este așa. Cine-i pentru 234? N-am votat compromisul 7? Vă rog să mă iertați. Compromisul 7 acum. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 este deci compatibil ca adăugare cu compromisul 7. cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. 40, 41 suntem acum. Suntem din ce în ce mai mulți. S-a închis votul, 22 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Compromisul 8, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, un amendament oral din partea PPE, Am înțeles. Deci partea a treia. Da, am greșit. Partea a treia. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral al PPE-ului. Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm. Vă rog să votați. 40, 41 s-a închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă. O abținere se respinge. 237. Putem compromisul numărul 8, deci să îl uh, votăm. cine pentru? Ca adăugare. Uh, abțineri? Verificăm adăugarea aceasta la compromisul 8. Uh, Vă rog să votați, s-a deschis votul, s-a închis și felicitări 17 pentru, 23 împotrivă și se respinge. Trecem acum la compromisul 9. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 249. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul, s-a închis 20 pentru, 19 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. 250. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă. 252 e caduc, 253 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Se verifică 253, s-a deschis votul. Suntem 42, 23 pentru, 16 împotriva. Acum 254 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 255 al Corei. Pentru. cine pentru Cora? Cora e pentru Cora. Se respinge. 256, Cătălin. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Deci, acum mergem la compromisul 10. Compromisul 10, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă cu o majoritate diferită. 288 care e caduc, 271 um, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11. Prima parte. cine pentru? Împotrivă? Pervon și împotrivă, se pare. Deci mâna zice nu și gura zice da la Permoș, cred că înseamnă că este da. Deci abțineri se adoptă. Partea a doua de la acesta, cine pentru, de la compromis, împotrivă, abțineri, verificăm, cred că se adoptă, dar nu e aceeași majoritate și se votează, vă rog, haideți mai cu zvâc, 40, 41, 42 de votanți, s-a închis Votul 25 pentru 16 împotrivă se adoptă. Partea a treia atunci. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Asta mai există și partea a patra, se pare. Partea a patra. Da, wrongful, din nou trebuie să votăm bun. Cine-i pentru wrongful? Împotrivă? abține, nu foarte clar, nu mai ridică nimeni mâna, vă rog să votăm uh, la verificare. Haideți să votăm. S-a deschis votul. 42 s-a închis, 27 pentru, 14 împotrivă se adoptă. Am adoptat așadar compromisul 11, deci ca adăugare avem amendamentul 284. Cine e pentru? Împotrivă? E foarte strâns, abțineri se verifică 284, s-a deschis votul. Foarte bine, se închide votul, 21 la 21 se respinge. Donuta a fost respinsă. 279, altă adăugare, Filip Lambert, de data aceasta, cine pentru? Împotrivă. abțineri, cred că e respins, dar verificăm pentru ca să fim fair. Haideți să deschidem votul. S-a ajuns la 42, deci s-a închis votul 20 pentru 21 împotrivă se respinge cu o abținere. Ceea ce ne face să votăm pe 287 Fernandez. Deci 287 cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 12, prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și atunci mergem la compromisul 13 acum. Un bloc întreg. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Și votăm amendamentul 309, acum al lui Filip Lambert, cine pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. Vă rog să votați. 41, 42 e foarte bine, se închide votul, 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă la un vot diferență. 310, Paul Tang, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am avem un amendament de adăugare de la Filip Lambert, amendamentul 315. Cine-i pentru? împotrivă, foarte strâns, din nou. Cred că e mai degrabă negativ, dar haideți să deschidem votul. S-a deschis votul, se votează foarte repede, deja văd că votăm mult mai repede, 42 de persoane au votat și 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. Compromisul 15, trei părți, Nu, este 16 în multe părți, e 15 de fapt. Îmi pare rău, nu știu, astăzi nu văd foarte bine. Compromisul 15, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. În trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Binding Union. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică. S-a deschis votul la partea a treia de la compromisul 16. Avem 1 de la verzi în plus. Incredibil, totuși. Dar unde sunt toți verzii ăștia? sau poate că s-au recrutat recent, dar nu suntem la curent, sau este inteligența artificială a calculatorului. Oricum să știți că inteligența verzilor e reală. Avem o cartelă de vot de la verzi uh, în plus. Cineva are personalitate dublă sau ce se întâmplă? Atunci când gura zicea da și mâna nu, ce era? Bon, alors écoutez, bon, euh, on arrête le vote. Se oprește votul atunci. Anulăm acest vot și reîncepem, deci. Și când identificăm eroarea, vedem. Deci, s-a deschis votul, repet. s-a redeschis, de fapt, da. De data aceasta pare să fie tot în regulă. Votul 41 e în plus. Foarte ciudat. O cartelă de vot în plus, dar care nu, e nu se pare că nu e utilizată. Deci... A, Bun, 42-42 e bine. Da, în continuare un verde în plus. Ați spuseseți un socialist, dar eu cred că e un verde. În fine, rezultatul este 25 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. Aceasta era a treia parte. ceea ce ne face să ajungem la 326, un amendament nou Philip Lambert, din nou un alt amendament și acesta ar fi o adăugare la compromisul 16. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, respins. Da, verificăm dacă doriți, dar haideți să nu mai voteze iar prea mulți verzi. Să y 42e e un verde. Iar avem o persoană de la verde în plus. Se închide votul. 21 pentru, 19 împotrivă, cu două abțineri. Totuși e ciudat ce se întâmplă aici. Ce putem să facem? Nu schimbă votul acesta, dar Nu schimbă votul acesta, chiar dacă scoatem 21 minus 1 face 20, deci... Da, și suis 21 minus 1, ça fait 20. 21 minus 20, 1 face 20 și oricum nu aveți cuvântul, da? Numai deputații aveau, au cuvântul când un președintele dă cuvântul. Trebuie să rezolvăm problema aceasta, nu se poate. Il y a une carte, il y avait il y a personne. Là, il y a une carte qui est là. Văd o cartelă acolo. Da. A cui e cartela aceasta? It, it's yours and you are... Ia dumneavoastră? Dar dumneavoastră nu sunteți de la Verzi, nu? Eu sunt de la EFDD și îl înlocuiesc pe Marco Vali. And if, if, if you change chairs, for instance... Let's solve the issue. Okay. Chair, if you change... Domnule președinte, dacă schimbați scaunul, nu se schimbă nimic la problemele electronice dacă se mută de pe un scaun. E, e un pic din altă categorie. Compromisul 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 336. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 18. Trei părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Haideți să vedem dacă schimbarea de scaune a dus la o îmbunătățire. Treizeci și șapte, treizeci și opt... 39, foarte bine. Haideți să facem o verificare cu mâna ridicată. Avem 25 pentru, 16 împotrivă. 25 pentru, 16 împotrivă. Facem o verificare. Cu mâna ridicată, vă rog. Cine-i pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je n'ai pas 25. Vous avez compté Nu 25. Oui. Alors, vous, arrivez à combien La cât, până când l-ați numărat? 25. Bun, merge, 25. Împotrivă. Ne trebuie 16. 16, ça marche. Abstention Merge. Abțineri. Se abține cineva? Nu. Avem o situație destul de amuzantă. Verificăm cu mâinile că nu s-a înșelat uh, mașina. E destul de creativ, ce să spunem, este era digitală. 342. Dar nu, votam doar prima parte. Unde ajunseserăm? Partea a treia a compromisului 18. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Dar, Filip, pentru sau împotrivă pentru partea a treia? Bun, votăm la partea a treia. Apelăm direct la mașină pe care am și verificat-o. Compromisul 18, partea a treia. Electronic. Votul electronic s-a deschis. Din nou, aparatul este complet uh, bulversat de către verzi. 25 uh, voturi pentru, 17 împotriva se adoptă. Trecem la amendamentul 342 al domnului Luche, care din păcate nu este prezent astăzi, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 19. În bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348. Bernd Luke. Pentru. Împotrivă. Filim la mers a ridicat de două ori mâna. O să verificăm imediat. Verificăm așadar 348. Bernd Luke. S-a deschis votul. Mașina este încă bulversată, dar votul s-a deschis cu 42. 26 pentru, 16 împotrivă, fără abțineri se adoptă. Compromisul 20, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, să deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 70 împotrivă, 2 abține, se adoptă. Ceea ce ne duce la amendamentul 355 care devine caduc. Ajungem la compromisul 21 între părți, prima parte, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică. S-a deschis votul. Partea a doua. De la compromisul 21. S-a închis votul. 25 pentru, 16 împotriva, aceeași majoritate ca înainte, se adoptă. Partea a, a doua, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Iată, se adoptă tot compromisul, ceea ce ne duce la 364, uh, Paul Tang, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă presupunem că Filip Lamers a votat pentru. Compromisul 22, în două părți, prima parte, pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 371. Ben Luke. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. 372. Se respinge 371. 372. Cora. Pentru. Pentru Cora. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iată ce singură se simte Cora. Îi mai dăm o șansă cu amendamentul 374 pentru împotrivă abțineri nu. Nu se poate în seara asta. Nu e seara Corei. 373. Filip Lamberts. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 375. Tang, uh, Tom. Uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. 376. Filip Lambers. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. La 376. Vă rog să votați. Nu sunt decât 40 de voturi. S-a închis votul. 22 pentru, 18 împotrivă, fără abține, se adoptă. 377, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 379, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate ca și la primul, se adoptă. Compromisul 23, prima parte. Pentru. Împotrivă. Iată, unul dintre coraportori se opune, dar este izolat. A fost o greșeală. Cred că ai aceeași boală ca și Filip Lambert. Și eu. Domnule președinte, nu sunt bolnav, am băut. A doua, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 24, pe pagina următoare, și el în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că există o majoritate pentru, dar prefer să verific, să deschizi votul. Toată lumea votează. Nu mai sunt decât 41. 25 pentru, 16 împotrivă, fără abțineri, se adoptă. Trecem la 547 ca adăugire la compromisul 24 pentru împotrivă abțineri se adoptă aceeași majoritate ca și la compromisul anterior. Acum compromisul 25 pentru. În prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că avem o majoritate, dar verificăm totuși. avem un grup, uh, unul dintre grupurile mari care se opune. Votați însă, că unii se pare că au ațipit. Haideți, haideți! 41 în sfârșit, 26 pentru, 15 împotrivă, fără abține, se adoptă. 394 devine caduc, compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 398, Danuta, pentru. Danuta este pentru, dar numai ea. Împotrivă. Tot ce nu e în PPE se opune. ppe ul este izolat. Tot ce nu ține de PP, ba da, tot ce ține și de PP. acest amendament nu poate fi uh, acceptabil, nici măcar uh, ca glumă. Danuta este sprijinită cu putere de grupul său, însă grupul este izolat în comisie, deci se respinge. 399, Ana Gomes, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. E în continuare deschis. Votați. Mai lipsește cineva. S-a închis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, o abținere. Abținere se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la 408 ai celor doi Marco. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 409 Filip Lamberts pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 411 al lui la Masur pentru cine îndrăznește să se opună. Iată, abțineri? Nu. Cel mai important vot al serii. Se adoptă cu felicitările juriului 419 al lui Fabio pentru împre, împotrivă abțineri Cred că avem o majoritate, dar verificăm. S-a deschis votul. Votați, vă rog. 21 pentru, 19 împotrivă, abținere se adoptă. Compromisul 28. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. PPE-ul se adoptă. Trecem. Bine, verificăm partea a doua a compromisului 28. Votăm. E vorba de anexă. S-a închis votul. 24 pentru, 2 împotrivă, 15 abțineri. Bun. Hotărâm să punem în anexă textul um, care a fost uh, propus de către Vezi și o să um, facem public de îndată ce terminăm um, verificarea care este acum în curs. 419 al lui Fabio și al lui Sven să fie votat ca adăugire la 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm imediat. La 419 se votează, s-a închis votul, 21 pentru, 19 împotrivă, o abținere se adoptă. 443, aceiași autori. La fel, adăugire. Pentru. Împotrivă abțineri, aceeași majoritate. 444 devine caduc, 410 la fel, caduc. Trebuie să votăm la 425 din partea verzilor pentru împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm pentru că e foarte strâns. Votăm? Haideți să votăm. Nu mai lipsește un vot. S-a închis votul. 22 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 426 pentru, împotrivă, abțineri, Verific. Cred că e aceeași majoritate, dar nu toată lumea ridică mâna, așa că e puțin complicat. 426. Vă rog să votați. S-a închis votul. 22 pentru, 19 împotriva, aceeași majoritate. 427 aici o să avem altă majoritate. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 436 a lui Fabio și Sven. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că avem o ușoară majoritate. S-a deschis votul. Toată lumea votează, s-a închis votul. Ceva s-a întâmplat. 34 pentru și 7 împotrivă. Iată, înseamnă că nu mai văd eu bine. Deci eram la 436. Trecem la 437. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că merită să verificăm. 437. S-a deschis votul. Avem 40, s-a închis votul. 22 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere. Următorul devine caduc, trecem la 446. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 447. Pentru. <clears throat> Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 448. Um, trebuie să-l votăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 448. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 20 împotrivă, 4 abțineri, se respinge. 449, Cătălin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. 449, mi se pare că e aceeași majoritate. Vă rog să votați, să închizi votul. 17 pentru, 19 împotrivă, 4 abțineri, se respinge. Trecem acum la 450. Trebuie să votez și eu. Bun, să-mi scot cartela. Asta se schimbe tot. 450. Brian, pentru împotrivă. Toată lumea, chiar și grupul lui Marian, se respinge. Compromisul 30, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă. A, verificăm. Votez și eu. Partea a doua, așadar. Asta votăm. Care? S-a deschis votul. Ce instrucțiune are PP-ul? 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Și partea a doua. Ajungem așadar la compromisul 31, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Înțeleg așadar că, că PP-ul votează împotrivă. S-a închis uh, rapid, 20 pentru, 19 împotrivă, 3 uh, abțineri, se adoptă și partea a doua. Ceea ce ne duce la 463, Silvi Gular și uh, Nils Torvalds. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 463. Silvicular și Nils Dorvats. Vă rog să votați. S-a închis votul. 19 pentru, 20 împotrivă, 3 abțineri. Se respinge așadar. 464. Ana Gomes. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 465, Danuta, compatibil. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu o majoritate mai mm, restrânsă, dar totuși adoptată Ajungem la 477 uh, al coraportorilor, dacă nu e în compromis, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 474 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Înțeleg că doar PP-ul e împotrivă. 475. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Încercați să ridicați mâinile. Verificăm la 475. Verificare. 475. Mai trebuie cineva să voteze. Gata, s-a închis votul. 21 pentru, 19 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Compromisul 33, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotri, împotrivă, abțineri, iată că verzii se abțin. Trebuie așadar să verificăm. E vorba de partea a doua de la compromisul 33. Trebuie să, vo să votez și eu, dacă înțeleg bine. Vă rog să votați. Gata. Rezultatul este 23 pentru, 16 împotrivă, 3 abține, Se adoptă. 480 Filip Lambert ca adăugire la 33 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 480. Vă rog să votați. Ne mai trebuie o persoană. Gata, s-a închis votul. 22 pentru, 18 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Compromisul 34, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem așadar la 488 de eliminare pentru, împotrivă, absenții, se, a, abține se respinge. 489 raportorilor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și din păcate 466 devine caduc. Îl regretăm cu toții. Ajungem la 490 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35, prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru a se elimina cuvântul public. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Cred că avem o majoritate, dar verificăm. Pentru că e foarte important cuvântul. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 24 pentru, 17 împotrivă, o abținere se adoptă. Ajungem la compromisul 36. Pentru, împotrivă, PP-ul se opune. Verificăm la compromisul 36. Acolo suntem, da. Vă rog să votați. S-a închis votul. 21 pentru, 17 împotrivă, 4 abțineri, se adoptă compromisul 36. Trecem la compromisul 37. Prima parte. 280 nu s-a adoptat, nu? Bun, atunci putem să votăm compromisul 37, prima parte, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, verificăm partea a doua. Cred că se adoptă, dar prefer să verific. Vă rog să votați. Gata. 20 pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri, se adoptă și această parte la limită. Partea a treia pentru, pentru TTIP? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Așa că ajungem... Cele două grupuri mari au votat împotrivă. A, sunteți uh, împărțiți. Și eu sunt împărțit. Așadar, deschidem votul. Iată, PP-ul este împărțit verificăm partea a treia a acestui compromis 37. Vă rog să votați. Împărțiți-vă, dar votați. 41, gata, s-au strâns, s-a închis votul. 15 pentru, 26 împotrivă, o abținere. Se respinge partea a treia. Așa că ajungem la 514 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 515. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge și acesta. 516. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge și acesta. 517. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 518. Cătălin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 518. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 21 la 21. Se respinge așadar. 519. Pentru împotrivă, abțineri, prefer să verificăm. To nu s-au ridicat toate mâinile. Vă rog să votați. S-a închis votul. 22 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 520 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, se adoptă. 521 Gunnar Hockmark pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. 521. Avem majorități uh, foarte slăbuțe. S-a închis votul, 19 pentru, 22 împotriva, abținere se respinge. 522, același autor, pentru, împotrivă, cu majoritate largă cu care se respinge. Compromisul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 523 ca adăugire la 38. Marcozani Marcovali. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la 533. Filip Lamberts pentru, împotrivă, abțineri, PP-ul nu prea știe ce face. 533, verificăm. PP-ul este împărțit sau este de acord? Nu, ca să știu și eu ce să fac să mă împart sau nu. 22 pentru, 20 împotrivă, fără abțineri, se adoptă așadar. 534 pentru. Socialiștii nu sunt pentru. Cine se opune? Abțineri? Prefer să verificăm. Pentru că văd că anumite grupuri importante sunt împărțite. Vă rog să votați. Toate um, diviziunile să voteze. 41, s-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă, uh, se adoptă uh, mulțumită PP-ului. 535 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm încă o dată, pentru că văd că voturile diferă în anumite grupuri. Vă rog să votați. S-a închis votul. De data aceasta rezultatul e altul. 70 pentru, 24 împotrivă, o abținere, 535 se respinge. 536 pentru, împotrivă. Verificăm. 536 erau patru amendamente de către aceiași autori. 536, toată lumea a votat. S-a închis votul, gata. 17 pentru, 24 împotrivă, o abținere se respinge și 537 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred că e aceeași majoritate, dar merită verificat. Vă rog să votați, s-a închis votul. 16 pentru, 25 împotrivă, o abținere, se respinge. 538, Danuta, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 539, Alana Masur, din păcate, a fost retras de către autor. Anexa 1. Un amendament tehnic. Toată lumea de acord? Bun. Anexa 2 am ținut cont de ea în compromisul 28, anexele 3 și 3A până la 3B4, amendamentul 540 al verzilor. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 541, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Avem amendamentul 11 al verzilor. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Și verificăm 11. S-a deschis votul la 11. Vote, vote, vote. Vote. Vote club. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere. 12. Cine-i pentru? 12. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Aceeași autor. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Același rezultat. Se respinge. Compromisul 39. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Amendamentul 21. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se verifică. Se verifică 21, se deschide votul. Vot e clu. Se închide. 20 pentru, 22 împotrivă și fără abțineri se respinge. 22. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Vă că ezită lumea, haideți să verificăm. S-a deschis votul la 22 al lui Danuta. S-a închis votul, 18 pentru, 24 împotrivă. Compromisul 40. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30 a lui uh, Silvi Gular. cine pentru? Împotrivă, abțineri, uh, 31. Pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică 31, vă rog. 31 verificăm. S-a deschis votul, s-a închis. 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. 32 al verzilor cinei pentru, împotrivă, abțineri, se verifică 32, s-a deschis votul. S-a deschis votul și este deschis, dar se închide acum. 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere. Cine se abține ar trebui să voteze împotrivă ca să fie mai amuzant. Deci se adoptă 33 de la uh, Gunnar Höckmark. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică 33. Și se verifică, vă rog. Cine vrea 33-ul? 17 pentru 24, o abținere, Gunnar nu s-a cumpărat, 34 de la vers, cine pentru? Împotrivă. Socialiștii ce fac? Împotrivă, bine, haideți să verificăm. 34, supus unei verificări, se închide votul. 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere. 35. Cine-i pentru? Să verificăm imediat. Avem o majoritate apropiată, dar e destul ca unul să schimbe opinia că se schimbă balanța. Haideți să votăm. În, uh, acum se închide 21 pentru, 20 împotrivă și o abține. Deci, foarte strâns. Închidem uh, acum acest capitol, trecem la pagina următoare și un alt amendament de la aceeași autor, aceeași majoritate. Deci haideți să votăm direct electro electronic. Pot să vă fac un preț uh, pentru tot, să știți. Da, știu, dar sunt grupuri care nuanțează voturile, nu există nimic uh, din start împotriva autorului. Citim conținutul, deci votăm. Haideți, vă rog. 42. 4, 22 pentru, 20 împotrivă. Deci cel care se abținea acum e de partea lui Filip. Acum 37. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă cu majoritate absolută. Deci acum 42 pentru, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 42 acum al verzilor. cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Bernd Luke. cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 44. Höckmark. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Dar haideți să respectăm pe Gunar să verificăm, dar toată lumea trebuie să voteze. Haideți să votăm. S-a închis votul. 17 pentru 24 împotrivă se respinge. 45 al lui Filip Lambert cine pentru? Împotrivă. Aici se vede că se merge în contra curentului. Verzii sunt susținuți de PP, e ciudat. Trebuie să verificăm. Haideți să votați, vă rog. S-a închis votul. 23 pentru 18 împotrivă o abținere. Deci amendamentul 45 se adoptă. 46 e caduc. 47 cinei pentru, împotrivă, abțineri, aceeași separare stânga cu dreapta, dar verificăm 47. Vă rog să votați. Vă că mai sunt uh, și unii obosiți. S-a închis votul. 42 pentru, 22 pentru 18 împotrivă se adoptă. 48 ani, Lize Dodds. cine pentru această tânără mămică? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 al verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se supune la verificarea 49. Se verifică 49. S-a închis. 21 pentru 20 împotrivă și e adoptat. 42 compromisul. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. 3 ca adăugare la 42. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică 53. Amendamentul 53, Elish și Linda McEvan. Să votăm, vă rog. Perfect. S-a închis votul, 23 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 56. Alde, cine-i pentru? împotrivă, abțineri. Cred că avem majoritate, dar prefer să verificăm pentru că știu că o parte din stânga nu este favorabilă. Haideți să votăm, s-a închis votul. Bine că am verificat 20 pentru 21 împotrivă, o abținere se respinge. 57 al lui Danuta Hübner, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 al domnului Morel pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, cred că majoritatea e pentru, dar se verifică 58 al lui Emanuel Morel. Vă rog să votați. S-a închis votul. 22 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 59. Cine-i pentru? Cine e împotrivă? Abțineri. Verificăm. 59. Nu mai îndrăznesc să pronunț numele autorului, din respect pentru dânsul și limba sa. S-a închis votul, 19 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 60. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 Danuta, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 Danuta, pentru, împotrivă, abțineri, se verifică 63. Se verifică. Vă rog să votați și s-a închis votul. 17 pentru 24 împotrivă, o abținere se respinge. 64 al verzilor, 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 al verzilor, 5 pentru, împotrivă, avem din nou un caz aici mai strâns, alianță contra naturii, se verifică 65. Se verifică 65. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 66 s-a retras. 67 al verzilor, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm totuși. Verificăm 67. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă se adoptă. 73 Danuta. A, nu, e caduc. Toată această serie până la 74 a căzut. 74 tot din partea verzilor cine pentru, împotrivă, abțineri. În ciuda acestei împărțiri în grupul PPS se adoptă amendamentul acesta. Compromisul 43. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 77 al lui Burkhard Balz. Adăugare pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică. 74. Se verifică Votăm. 23 pentru, 17 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Ca adăugare. Ceea ce înseamnă că ajungem la 83 acum. Amendamentul 83 al verzilor, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci, votăm acum celelalte amendamente. 543 pentru împotrivă, abțineri. Supunem la verificare 543-ul. Avem clar o separare stânga-dreapta, clasică, dar trebuie să vedem 21 pentru 20 împotrivă. O abținere. Ar fi interesant să știm cine se abține. Și deci 84 Emanuel Morel nu, e caduc și acesta, deci două amendamente care cad. Trecem la 87. 87 a zilor cinei pentru. Împotrivă. E caduc dacă 83 e adoptat, nu? A, da, îmi cer scuze, îmi cer scuze, spune președintele, ați văzut foarte bine. Revenim la 85. Da, ă, pentru că 543 a fost adoptat, deci 84 e caduc, dar 85-ul e compatibil cu 543. Trebuie să fie supus la vot pentru că 83-ul a fost respins. cine pentru 85? Împotrivă. Abțineri, respins. Da, bun. Trebuie să fie corect și pentru ca să respectăm uh, raportorul, trebuie să facem așa. 87 din partea verzilor. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, avem din nou alianțe foarte ciudate, trebuie verificate. 87 se verifică, vă rog să votați. S-a închis 83 pentru 18 împotrivă, se adoptă. Deci cade 86, avem compromisul 44, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 90 al verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 45. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Și amendamentul 98 al domnului Munu pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 46 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Amendamentul 104 din partea verzilor pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 104. Verificare la 104. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere. 105. E același vot? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? A schimbat cineva de vot între 104 și 105? Nu. Deci același rezultat. Compromisul 47, deci se adoptă. Compromisul 47, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 al verzilor, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 108. În caz că ar mai fi eventuale schimbări de vot. Votați, vă rog, s-a închis votul, 23 pentru, 19 împotrivă. O majoritate lejeră. Se adoptă 109 a lui Poltan pentru. Cine împotrivă? Abținere, verificăm 109. Se verifică, deci, 109. Vă rog să votați. S-a închis votul. 22 pentru, 20 împotrivă. 110 al verzilor. cine pentru? Multă lume împotrivă. Mai puțin. Se adoptă. Compromisul 48, care nu are decât un singur amendament. De fapt, nu, sunt mai multe. Compromisul 48. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă și la 115 adăugăm un pals la compromisul 48. cine pentru? Împotrivă. Făcăi lume împotrivă, trebuie să verificăm. 115 ca adăugare la 48. Se votează, vă rog. Se votează. Haideți să mai accelerăm. 19 pentru 22 împotrivă. Deci, fără adăugări. 116 a lui Danuta acum. Amendamentul 116 pentru împotrivă. Verificăm Danuta la 116. Vă rugăm să o verificăm pe Danuta. S-a închis votul. Danuta nu are decât 17 voturi și deci se respinge. 117 2 Marco cine pentru, împotrivă, împot, uh, abțineri. Verificăm. Și deci e destul de ciudat când e implicat FDD-ul. Haideți să verificăm. 117, deci 19 pentru 22 împotrivă. O abținere în ciuda eforturilor, ne pare rău, ați fost învinși. Deci trebuie să votăm pe 118 al lui Esther. Întâi 119, deci 119 al verzilor. Pentru, împotrivă, abțineri, respinge. 118 al lui Esther pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 120 al verzilor. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 49 într-un singur bloc. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și mergem la 127 al verzilor. Pentru, împotrivă, abțineri, se supune la verificare, vă rog, 127. Supunem la verificare. S-a deschis votul. S-a închis. 20 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 128 al GUE pentru, împotriva abțineri se respinge. 131 GUE, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 al verzilor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 50 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la 139 al verzilor, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 138 al lui Poltang, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 140 al verzilor, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 51, cine-i pentru? Împotrivă, PP-ul este destul de împărțit. Să verificăm compromisul 51 pentru că e destul de disputat. S-a închis votul și uh, avem o majoritate, 25 pentru, 16 împotrivă și se adoptă. Deci trecem direct la 143. Cei doi raportori ne propun cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144. cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm 144. Vă rog să votați. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. Din nou un amendament a celor doi coraportori, 145. cine pentru? PP-ul este pentru, se pare, da, am înțeles. Suntem pentru, s-a făcut verificarea. Deci, toată lumea e pentru, cine e împotriva 145? Nimeni nu e împotrivă? Ah, ba da. Abțineri. O singură abținere se adoptă. 146. Un amendament uh, destructiv, practic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cei doi raportori ne propun 147 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verzi 149. Pentru. Împotrivă abțineri, cred că e o majoritate pentru, dar verific. Verificăm 149, s-a deschis votul și vă rog să votați. Vă rog să votați. Oamenii vorbesc, dar nu votează. Deci s-a închis 26 pentru, 15 împotrivă, o abținere. Vreau să vă semnalez că acum iar avem un verde înainte, mai mult înainte să se înceapă votul. Așa ne arată mașina. Se pare că avem în spatele acestei probleme un complot, o multinațională. Eu cred că PPE-ul, de fapt, face astfel de sabotaje. Bine, Marcus, am înțeles. 150 din partea celor doi raportori. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 al guecni pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru că văd că sunt tot felul de alianțe neobișnuite la 153. Vă rog să votați. S-a închis votul, 21 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. 155 de la FDD, cine-i pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și deci, votăm 154, care cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 al verzilor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 157 FDD, cine pentru, împotrivă, abțineri respins, Compromisul 52, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 al lui Bernard Monu, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 161. GUE, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162. FDD, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 163, Marcus Ferber. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 53. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. cine pentru? Abțineri? Se adoptă. Votăm în bloc. De fapt, la final, dacă sunteți de acord, putem vota toate aceste amendamente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, care au aceiași autori în bloc? Da, în bloc. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Văd un entuziasm pe fețele dumneavoastră. Extraordinar. Și votul final, vot cu apel nominal. Bon. Euh, oui. Alors. Pardon, pardon. Avant de donner le résultat du vote. Să dăm rezultatul votului. Grupul Goia a cerut să intervină ca să explice votul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voiam pur și simplu să se consemneze în procesul verbal că în numele mai multor uh, eh, rodipotați din grupele GUE am avut una, o opinie minoritară care a fost uh, trimisă și secretariatului și uh, raportorilor. Scuze, cred că trebuia să vă dau cuvântul înainte să începem uh, votul. Bun, asta este. Acum că am aflat și acest lucru, dacă vreți să vă modificați votul, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu, s-a închis votul. 25 de voturi pentru, 6 împotrivă, 9 abțineri. Raportul se adoptă. Felicitări! celor doi coraportori ai noștri. Vă mulțumesc uh, raportorilor din umbră și vă mulțumesc tuturor celor care ați luat parte la lucrări și la vot. Reamintesc, vă rog să așteptați. Nu s-a închis încă ședința. Vă reamintesc că consultarea documentelor grupului Codul de Conduită încă se mai poate face, sala este deschisă și toate formalitățile sunt îndeplinite până pe 29 iulie. Iată, gata, cu aceasta suspend ședința. Bon.